subiect uh, încă n-a sosit, dar am multe anunțuri de făcut și uh, ieri nu am reușit să ne respectăm uh, timpul prevăzut. Deci, aș vrea să fac câteva observații în detaliu. În ce privește regimul lingvistic, interpretare în daneză, galeză nu există, în conform deciziei noastre din 21 martie. În ce privește raportorii pentru aviz, doamna Silvi Ghion, pentru transparență, un raport de inițiativă, iar e, Comisia de Fond va fi AFCO, doamna Müller, pentru bugetul pentru 2013, secțiunea nouă din partea Comisiei uh, studii libe pentru 2015. Coordonorii au acceptat programul de cercetare libe pentru 2015 în ce privește uh, pachetul privind uh, frontierele inteligente. Uh, S-a căzut de acord să existe o dezbatere în plenară în baza întrebărilor orale. În ce privește grupul de lucru, lucru INCO privind agenda digitală, Comisia INCO a stabilit un grup de lucru pentru agenda digitală, iar activitățile interesează și alte comisii, Comisia LIBE, de pildă, în ce privește respectarea drepturilor fundamentale. Coordonatorii au căzut de acord să solicite mai multe informații în legătură cu activitatea acestui grup de lucru și uh, Uh, fiind un subiect care interesează mulți colegi. Deci, coordonatorii au solicitat mai multe informații. Repet acest lucru pentru colegii interesați. În ce privește supravegherea uh, electronică în masa cetățenilor, va exista uh, o uh, rezoluție follow-up după decizia din 12 martie și foaia de parcurs este să prezentăm un proiect de rezoluție după delegația de la Washington la finele lunii martie. Și probabil că în uh, mai uh, va putea uh, fi prezentată. Iar în ce privește islamofobia în Europa, de asemenea, dorim să organizăm o audiere care să trateze aceste aspecte ale uh, islamofobiei și subiectul va fi antisemitism, islamofobie și incitare la ură. În ce privește audierea, am căzut de acord să organizăm o conferință interparlamentară pe 28 și 29 mai privind uh, uh, o analiză pe criterii democratice a activității serviciilor secrete coordonatorii au căzut de acord să organizeze o audiere pentru combaterea terorismului și provocările pe care terorismul uh, le reprezintă în Uniunea Europeană și din acest punct de vedere s-a schițat o foaie de parcurs. De asemenea, moțiunile de rezoluție uh, au fost discutate și coordonatorii recomandă ca următoarele moțiuni de rezoluție să nu fie urmate de un follow-up. În ce privește ă, libertatea presei în Europa, urmează să fie analizată funcționarea ă, Curții pentru Drepturile Omului iar în ce privește petițiile, coordonatorii recomandă ca următoarele petiții să uh, nu fie urmate și le uh, citesc acum. Petiția lui Peter Seriera în ce privește crearea infrastructurii. Petiția uh, din Italia privind siguranța în Spania, petiția de uh, domnului Helmut Schaffe privind uh, un nou sistem de brevete european, o petiție privind uh, cetățenia europeană, o petiție privind directiva protecția datelor și o petiție care va fi realizată de Lori Love. colegi, Domnul Iurec, doriți să interveniți în legătură cu regulamentul, vă rog. Dziękuję bardzo. Mulțumesc foarte mult. Ieri, în timp ce am discutat, discutat într-o manieră foarte interesantă și aprofundată probleme ale drepturilor omului. Foarte aproape de noi, în piața Luxemburg, a avut loc uh, o manifestație care, împotriva căreia s-a intervenit în forță. Era vorba despre polonezi care doreau să apere drepturile uh, copiilor nenăscuți. După aceea poliția a intervenit și a confiscat steagurile Poloniei. Eu cred că este un eveniment care merită atenția comisiei noastre și cred că trebuie să informăm și președintele Parlamentului în legătură cu această intervenție, pentru că noi ne propunem colaborarea cu societatea civilă, care este o prioritate pentru noi și trebuie să acordăm o mai mare atenție acestei relații. Sunt convins că Parlamentul trebuie să ia atitudine și să apere dreptul la demonstrație. Dar uh, acum am asistat la uh, incompetența poliției atunci când a existat o manifestare a curzilor care au pătruns în Parlament, iar acum a intervenit exagerat. Domnule eh, Jurek, Mulțumesc. Eh, acesta ar fi fost o observație mai potrivită pentru punctul diverse, dar acum eh, ținem seamă și cred că va trebui să fie trecută în procesul verbal la diverse. Bun, dar am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Mulțumesc. În cazul acesta vă propun să trecem pentru primul subiect, astăzi condițiile de intrare și de șederea resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată și neremunerată servicii de voluntariat și muncă au pair. Vreau să vă spun că pe 3 martie a avut loc prima întâlnire tripartită pe marginea acestui dosar în cadrul problemelor de migrație și mă interesează să aflăm acum din partea raportoarei noastre, Cecilia Wikström, care sunt progresele înregistrate. Cecilia, dorești să iei cuvântul și după aceea să ascultăm și pe raportorii din umbră. Te rog. Mulțumesc, domnule președinte, și sigur doresc să vă împărtășesc starea de fapt, ce s-a uh, realizat din momentul în care am demarat uh, trialogul. Propunerea legată de șederea resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, Schimbele formare profesională remunerată și neremunerată, servicii de voluntariat și muncă de oper a fost prezentat Comisie încă acum doi ani și Parlamentul, după cum știi, a adoptat mandatul nostru în februarie anul trecut și Consiliul după aceea a adoptat propriul mandat în decembrie 2014. Primul uh, trialog politic a avut loc pe 3 martie. În cadrul uh, primei întâlniri tripartite am discutat condițiile generale pentru uh, admisie și condițiile speciale pentru cercetător. Nu am avut suficient timp să discutăm celelalte puncte de pe ordinea de zi, condițiile specifice pentru studenți și domeniul de aplicare al directivei, care uh, continuă să rămână pe agenda și va fi discutat uh, la a doua întâlnire tripartită, care va avea loc chiar astăzi, mai târziu. În legătură cu trei subiecte, noi am acordat un mandat uh, întâlnirii tehnice pentru elaborarea uh, amendamentelor de compromis în ce privește politicile de siguranță publică și sănătate și uh, sumele de bani care trebuie să fie virate, de asemenea de locul și de aplicare. Nu, s-a solicitat ca um, să um, existe documente în limbile oficiale ale statelor membre și nu s-a căzut de acord asupra momentului în care, în timpul procedurii, resortistanții din statele uh, terțe trebuie să uh, se prezinte la autorități uh, în statele gazdă cu uh, adresa lor. Dar uh, în cel de-al ă, doilea trialog, care va avea loc astăzi în cursul zilei, vom continua să examinăm ă, punctele rămase în suspensie de la prima întâlnire, activitățile economice prestate de studenți, deci accesul lor la piața muncii. Dacă avem colegi care doresc să obțină mai multe detalii, vă rog să luați legătura cu mine la biroul meu și vom analiza um, și toate chestiunile care vă interesează. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi frumoasă. Mulțumesc, Silia. Deci a fost o intervenție, deci foarte succintă. Deci astăzi va avea loc o întâlnire tripartită. Nu știu dacă cineva dintre raportorii din umbră dorește să intervină. Dacă nu, nu știu dacă Belinda Paek din partea comisiei este prezentă în sală. Se pare că nu. Deci, practic, ai monopolizat arena. În acest dosar vă doresc succes pentru întâlnirea tripartită de astăzi. În cazul acesta, să mergem mai departe. Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană am avut ieri o audiere încununată de succes, colegii au avut contribuții excelente. Este punctul 5 de pe ordinea de zi și îi voi da cuvântul imediat raportoarei noastre, Lora Ferrara. Te rog dacă dorești să intervii. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor! Mulțumesc raportorilor din umbră, pentru contribuțiile lor și, înainte de toate, aș dori să mă refer la metodologia pe care ne-am bazat în raportul nostru, pentru că este foarte important ca de la bun început să colaborăm cu societatea civilă și în acest scop să elaborăm un chestionar pentru ca rezultatele după aceea să fie reflectate în raport. Și cred că și pe viitor ar trebui să păstrăm acest model de cooperare cu societatea civilă. Și domnul comisar Timmermans uh, uh, a insistat asupra menținerii acestui dialog. Eu cred că uh, această metodologie trebuie să fie consolidată, ar fi foarte util. Iar în ce privește raportul, aș vrea să spun că limitările formale, ă, dimensiunea raportului ă, sunt o constrângere, iar acest ă, lucru se reflectă și în capitole raportului. În cel de-al doilea capitol m-am referit mai pe larg la încălcări ale drepturilor omului în Uniunea Europeană și Asta nu înseamnă că am epuizat, practic, uh, tematica. Aș uh, atrage atenția asupra faptului că este deocamdată o prim proiect de raport care urmează să fie completat și extins. Deci raportul are două părți. Prima parte se referă la probleme instituționale, partea a doua la încălcări specifice ale drepturilor omului. Prima parte, deci cum spuneam, tratează probleme instituționale, se propune o strategie internă a Uniunii Europene pentru a se ajunge la un uh, cadru uh, unitar, coerent de respectare a drepturilor omului aș atrage atenția și asupra recomandărilor pe care le-a făcut lui Michel în fosta legislatură pentru a putea depăși dilema de la Copenhaga. Drepturile fundamentale trebuie să fie analizate aprofundat, nu doar în Uniunea Europeană, dar și în statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Este o primă ocazie pentru Parlament să reacționeze la o comunicare a Comisiei legată de starea de fapt în ce privește respectarea drepturilor omului, dar uh, Mie mi se pare că propunerea Comisiei nu este suficient de ambițioasă și nu uh, prevede mecanisme de uh, sancționare a încălcării drepturilor omului. Este nevoie de o strategie internă pentru reacții uh, mai rapide pentru că, sau pentru o prevenție a încălcării drepturilor omului. În ce privește activarea dialogului, nu doar Comisia și statul afectat ar trebui să reacționeze, dar și parlamentele naționale, pentru că ă, trebuie să existe un angajament, trebuie activat articolul 7 pentru ca ă, acest mecanism care încă nu este ă, suficient de elaborat, totuși să poată să funcționeze. Articolul 7 este, ehm, ehm, nu ehm, este folosit suficient ca eh, temei legal de acționare. Strategia internă trebuie să țină seama și de ceea ce a propus eh, lui Michel în fosta legislatură, o recurgere la articolul 2 al tratatului de funcționare uh, a Uniunii Europene, uh, pentru că trebuie să existe un ciclu politic în ce privește respectarea drepturilor fundamentale, rapoarte anuale care să analizeze modul în care drepturile sunt respectate, trebuie să existe un for care să urmărească respectarea drepturilor omului și, de altfel, și uh, comisarul Timmermans a făcut această propunere pentru ca Europa să poată să devină mai activă, să propună o linie de intervenție, un sistem de monitorizare pentru protecția drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Și eh, ieri s-a spus acest lucru în prezența domnului comisar să existe analize anuale um, care să fie elaborate uh, prin colaborarea cu societatea civilă. Transpunerea în practică a acestei strategii um, ar putea să ne uh, ajute să ne atingem obiectivul nostru de a crea o mai mare credibilitate a modului în care Uniunea Europeană acționează în felul acesta, um, credibilitatea noastră în ochii alegătorilor crește. Este nevoie de o colaborare mai bună între statele membre, între uh, justiția statelor membre, un mandat clar din acest punct de vedere, realizarea unei bănci de date privind respectarea drepturilor fundamentale în diversele state membre. În cea de-a doua parte a raportului ne-am concentrat pe încălcările care au putut fi constatate și se vorbește despre încălcare a libertății de expresie, despre discriminări, despre fenomene de antisemitism și islamofobie și um, sperăm să se ajungă la combaterea acestor fenomene. Se vorbește de asemenea despre discriminarea de gen, despre discriminarea persoanelor cu dizabilități în uh, statele membre. Uh, aici ar trebui să fie uh, îndepărtate barierele în fața celor care nu se bucură de egalitate în drepturi, pentru ca și persoanele cu dizabilități să aibă acces la toate serviciile. În ce privește problematica refugiaților, oameni care se află în uh, pericol, uh, a căror viață se află în pericol, uh, trebuie să fie protejați. Sigur că trebuie să facem o disociere între migrația legală și migrația ilegală dar ă, să nu existe limitări ă, în respectarea drepturilor fundamentale, pentru că există o strânsă legătură între situația economică, drepturile fundamentale, drepturile sociale ale cetățenilor europeni, care depind de resursele existente. Și este menționată și crima uh, organizată și uh, criminalitatea organizată și corupția uh, care trebuie să fie combătute și sigur că în ce privește condițiile de detenție, ele nu trebuie să încalce și să limiteze drepturile fundamentale. Să nu ne concentrăm însă doar asupra condițiilor de detenție și aglomerării eh, existente eh, în închisori, ci eh, să ne gândim și la situația celui care își încheie pedapsa privativă de libertate și care trebuie să aibă șansa să se încadreze din nou în viața socială, să nu fie tratat uh, ca un fost deținut. Pentru că, uh, datorită unui asemenea tratament, mulți uh, sunt nevoiți să recurgă la noi infracțiuni. Există, sigur, foarte multe alte lucruri despre care se poate vorbi, despre drepturile minorilor și ieri s-a vorbit despre asta. Trebuie să îi uh, protejăm și pe apatrizi, dar și pe minori. Sigur că uh, raportul până la urmă va trebui să fie susținut și de către raportorii din umbră Aș dori să programăm o ședință cu raportorii din umbră înainte de înaintarea amendamentelor pentru a vedea care sunt punctele asupra cărora putem să cădem de acord din start și pentru a reuși să uh, prezentăm în final un raport care să aibă rezultatele scontate. și care să ă, nu fie prea încărcat de propuneri de amendament. Mulțumesc! Mulțumesc la rândul meu și ă, cred că audierea de ieri a însemnat un start foarte fericit. Ă, termenul de depunere a amendamentelor este 20 aprilie și sigur că sperăm ca prin elaborarea acestui raport să tratăm și unele probleme care au fost discutate de domnului Michel și de alți colegi. Dar sigur că uh, este un domeniu care uh, e foarte complex, uh, urmează sigur și un număr de amendamente. Încercăm să aprofundăm tematica, dar există totuși dimensiuni limitate. Deci ne apropiem de ora 9.45 aș ruga pe raportorii din umbră eh, până atunci să intervină și să ne spună care sunt din punctul lor de vedere eh, elementele de acces. Doamna eh, Rosenberg, prima. Mulțumesc. Voi încerca să fiu succintă pentru a ne atinge obiectivul propus. Să nu uităm despre ce este vorba de fapt. E un raport foarte interesant pentru care aș dori să o felicit pe doamna Ferrara. Ea s-a concentrat uh, pe punctele cele mai importante și a încercat să găsească un, uh, o portiță de acces la acest subiect atât de complex. Ca să înțelegem dimensiunea de care vorbim atunci când vorbim de drepturile fundamentale din Uniunea Europeană. Pe de-o parte, doamna raportor vorbește de instituții, pe cealaltă parte despre drepturile fundamentale și importanța acestora pe uh, agenda de azi și ne mai arată cât de importante sunt și date fiind condițiile economice și sociale care, nu așa, s-au uh, schimbat în Uniunea Europeană. Există schimbări pentru că fluxurile migratorii s-au schimbat în mod clar. Să vă spun cu ce suntem de acord și ce credem că ar mai putea fi discutat. În ceea ce privește observațiile instituționale, se vorbește și de articolul 2 din tratat, unde se spune că democrația, libertatea, protecția minorităților sunt esențiale. Și acesta este cadrul, orizontul Uniunii Europene în acest sens, însă aș dori să mai spun un lucru. Doamna Ferrara evită să numească anumite state membre care au încălcat astfel de drepturi. Și asta mi se pare foarte bine. E interesant să, ar fi interesant să ne gândim și în ce măsură am putea face câte un raport pentru fiecare țară în parte care nu respectă drepturile. Însă, dacă am face aceasta în acest text, nu ne-ar prea ajuta. Nu are niciun rost să stigmatizăm acele state membre și să le uh, scoatem în evidență. Până la urmă, fiecare stat membru încalcă la un moment dat sau altul drepturile fundamentale ce mi se pare mie important este ca instituțiile legiuitoare să se asigure că aceste drepturi fundamentale sunt protejate în Uniunea Europeană. Aceasta mi se pare o filozofie importantă. Iar în ceea ce privește instituțiile, Există acel aliniat 2 privire la un cadru strategic unde se vorbește de o abordare democratică, în special când e vorba de relații externe. Se fac trimiteri la diverse regulamente, se vorbește de o mai bună distribuție a competențelor. Eu cred că trei elemente ar merita aprofundate. Și aceasta în special când vorbim de eforturile de reformă. Competențe când vine vorba de experți, cunoștințele speciale care sunt necesare și Parlamentului European, numai așa sistemul poate funcționa. Apoi, evaluarea sistemelor de drept penal în statele membre. Acesta ar fi punctul următor. Și aici aș avea o întrebare. În ce măsură putem, de fapt, interveni în legislația națională? Eu cred că nu avem acest drept și de aceea aș dori să diferențiem foarte clar aici. Și apoi, când uh, vorbim de mecanismul pentru tratarea încălcărilor, cred că nu avem un mecanism pentru uh, atacarea acestui deficit. Important rămâne doar ca instituțiile corespunzătoare să poată face ceva în acest sens. Până la urmă, toate instituțiile se implică pentru protecția oamenilor și protecția drepturilor fundamentale. Și aici cred că am putea să ne concentrăm pe alte aspecte în raport. În ceea ce privește drepturile corespunzătoare, așa cum sunt menționate în text, n-ar strica să analizăm filozofia raportului. Sigur, avem subsidiaritatea, dar, da, domnule președinte, imediat termin, ar trebui poate să... Da, pare rău, doamna, doamna Flotzenberg. Îmi pare rău că trebuie să vă întrerup, dar la 9.45 trebuie să continuăm cu cealaltă parte a ședinței. Am spus că începem uh, votul electronic la 9.45 și vreau să dau uh, când dau cuvântul raportorilor din umbră, să-i rog să vorbească doar două minute. Îmi pare rău. Acum uh, nu voi mai putea da cuvântul tuturor. Vă rog să uh, fiți subcintă. Știu că e o situație deosebită, dar avem acel vot important pe pachetul frontierelor inteligente. Da, mulțumesc, domnule președinte, doamna Fotzenberg continuă, protecția copiilor, protecția drepturilor fundamentale, ancorarea în drepturile Uniunii și uh, cât privește statele candidate, apoi activități umanitare care ar trebui subliniate și apoi ar mai fi important să discutăm despre respectarea drepturilor în situații de migrație, pentru că migrația a sporit. De acord cu doamna raportor, ar fi bine dacă am putea avea o întâlnire înainte de 20 aprilie. Mulțumesc! Mulțumesc și scuze tuturor celorlalți raportori. Merită să avem o discuție mai detaliată. Vă rog să menționați Um, din păcate, îmi cer scuze, se pare că nu se mai vede ceasul din sală. Pe mine acest lucru nu mă ajută. Nu e deci o, un lucru uh, urât din partea mea că m-aș uita la ceas, dar pur și simplu nu avem un ceas vizibil în sală. Domnul Niedermüller, Peter. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Așa cum am spus și ieri după amiază, Cred că e un punct de plecare foarte bun. Raportul domnului Ferrera reprezintă un bun punct de plecare. Două, trei lucruri aș menționa, totuși. Ieri, unii dintre colegi au spus că ar trebui să avem rapoarte pe țară. Și mie acest aspect mi se pare important. Sigur că sunt diferențe în încălcarea acestor drepturi în fiecare stat membru. situația diferă, chiar dacă putem spune că peste tot sunt încălcate drepturile omului. De aceea noi propunem monitorizarea respectării drepturilor fundamentale în statele membre și elaborarea unui raport de țară în fiecare an ca să arătăm situația drepturilor fundamentale în fiecare stat membru. Acesta ar fi un prim punct și nu are nimic de a face cu vreo stigmatizare. Deci un prim punct. Și în al doilea rând, doamna Ferrara a spus deja că e vorba de dilema de la Copenhaga și acest subiect e important. Trebuie să investigăm situația respectării drepturilor fundamentale în statele membre și a statelor candidate, nu abia după ce intră în Uniunea Europeană. Și un alt punct important, drepturile omului ale solicitanților de azil, eh, persoanele care vin în Uniunea Europeană și e important ca și drepturile lor să fie respectate. Și un ultim punct, importanța libertății de exprimare, a libertății mass media. Asta trebuie subliniat peste tot, în toată Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Peter! Am menționat și ieri în audiere o serie de puncte. Doamna Stevens a referit uh, ieri la câteva aspecte tot în audiere și trecem la domnul Michel din partea grupului ALDE. Président, chers collègues, je voudrais moi aussi... Dragi colegi, aș vrea și eu să o felicit pe doamna Ferrara. Tot ce conține propunerea sa este pe placul nostru și mai ales vreau să subliniez că mă îngrijorează riscul de ingerință. Uh, nu putem să limităm uh, competențele Parlamentului. Uh, fiecare măsură trebuie să meargă un pic mai departe în efectul de descurajare pe care îl urmărește și vorbesc apropo de ce spunea domnul Timmermans ieri, un raport uh, care să ia fiecare stat membru în uh, parte. E o idee uh, nefericită. Nu există un stat european care să nu încalce într-o măsură sau alta tratatele. Nu-i nimic rău în a arăta cine este mai vinovat. Eu aș propune un mecanism care să invite parlamentele naționale să dezbată în fiecare an respectul drepturilor fundamentale în uh, statele respective. Ar fi un progres uh, substanțial. Din păcate nu avem mai mult uh, timp. Aș vrea însă să mai spun că e un aspect un, în fine, sunt de acord cu tot ce s-a spus uh, până acum, dar mai am ceva de spus în legătură cu aspectul legat de tehnologiile noi, inovații și așa mai departe. La articolul 7 cunosc bine problema pentru că am fost unul dintre cei care am uh, contribuit la redactarea acestui articol. Este un progres față de ceea ce aveam înainte, însă condițiile pentru activarea articolului 7 sunt foarte complicate, deci trebuie să mai lucrăm pe această temă. Nu vreau să mă întind, am, am, am spus cam tot ce vreau să spun. Mai este problema drepturilor sociale într-o perioadă de criză economică. Aici se vorbește mm, oarecum mascat de austeritate, criza economică și așa mai departe. Dar îmi permit să pun accentul pe invitarea parlamentelor naționale să dezbată respectarea drepturilor fundamentale în țările lor. Nu e vorba de stigmatizare, nu e vorba să denunțăm pe cineva, dar Asta nu înseamnă că trebuie să rămânem indiferenți față de încălcarea drepturilor fundamentale într-un anumit stat membru sau altul. Eu vorbeam chiar de țara mea, de ce se întâmplă în țara mea. Nu mai vorbim de emigrații și așa mai departe. Ok, thank you very much. Mulțumesc. Doamna Vergea, două minute, vă rog. Da, voi încerca să fiu și eu destul de telegrafică. Sunt de acord și eu cu demersul global propus de doamna Ferrera. Cred că el se situează în linia activității pe care o desfășurăm din 2010 încoace, cercând să integrăm, așa, să se respecte Carta Drepturilor Fundamentale care a fost integrată în tratatele europene. Am mai avut uh, rapoarte uh, pe această temă uh, care au propus instrumente. Cred că acest lucru este foarte important pentru că trebuie să rezolvăm problema programului de la Copenhaga. Este nevoie de o strategie pentru promovarea drepturilor omului în afara uh, Uniunii Europene. Avem o strategie pentru romi, avem mai uh, multe strategii, dar care nu își propun să stigmatizeze vreun uh, stat uh, membru. Problema este că instrumentele juridice pe care le au la dispoziție nu sunt puse în aplicare de state uh, membre. Uniunea Europeană constă din state membre. Dacă ne uităm așa la drepturile omului la modul general, fără să Uh, acordăm atenție statelor, nu va servi la nimic activitatea noastră. Nu e vorba de amestec în treburile interne, este vorba de a avea grijă ca să fie puse în practică aceste principii pe teritoriul Uniunii. Tot uh, rapid am să trec în uh, revistă trei aspecte care mi se par uh, importante. Cred că nu e vorba doar de problema romilor, ci pentru că romii sunt principala minoritate pe teritoriul uh, uh, Uniunii Europene, trebuie să facem ceva pentru a rezolva această problemă. Uh, în capitolul libertate și securitate, cred că nu e vorba doar de creșterea antisemitismului, ci și a islamofobiei și, în plus, toate problemele de punere în aplicare a legislației antitero Uh, și problemele pe care le ridică asta pentru respectarea drepturilor fundamentale. Mai e problema minorilor și mai e un lucru, problema emigranților. Trebuie, așa cum spuneau colegii socialiști, să nu ne concentrăm doar pe solicitanții de azil, ci să avem o abordare mai globală, mai amplă, pentru că cred că cifrele privind emigrația sunt manipulate, nu sunt adevărate, trebuie să verificăm, avem foarte mult de lucru, avem instrumentele necesare și cred că Parlamentul European are multe de făcut pentru a uh, stabili adevărul în acest uh, domeniu. Thank you, Mary Christine. Mulțumim, Mary Christine. Și din partea verzilor, doamna Judith Sargentini. Mulțumesc. În numele doamnei Ulrike Lunacek, câteva observații din partea noastră. Doamna a participat ieri și uh, în linii mari e încântată de raportul propus de doamna Ferrara. Ea și-a propus câteva amendamente pe aspecte legate de discriminare. Olivier, mișcă de acolo. Uh, Va veni așadar cu câteva amendamente legate de discriminarea pe baza vârstei și aceeași rugăminte ca și domnului Michel, nevoia de a avea rapoarte de țară, nevoia de a uh, detalia situația pe fiecare țară în parte. Iar în ceea ce mă privește, și vom propune aici uh, modificări, capitolul despre migranți, da, trebuie să îmbunătățim situația juridică a acestora și trebuie să lucrăm în special pe migrația în scopul muncii. Mă opresc aici și mulțumesc domnului Ferrara pentru munca depusă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și noi. 9.43, votul începe peste două minute. Cineva a spus la început început, doamna Genici, că ar dori să ia cuvântul. Aveți un minut, dar trebuie să-l respectați și apoi trecem la vot. Mulțumesc, domnule președinte. O felicit pe colega Ferrara, e un text foarte bun care reprezintă o bună bază pentru continuarea discuțiilor. Aspectele instituționale le-am menționat deja și aspectele specifice de asemenea. Sunt convinsă că pauza de gândire a comisiei nu va duce la o continuă întârziere a problemei. Trebuie să trecem peste aceste neajunsuri. Să mai pare important să avem în vedere comunicarea Comisiei cu privire la noul cadru, care reprezintă un mecanism eficient pentru păstrarea, respectarea drepturilor noastre. Nu e doar o problemă teoretică, ci cât se poate de practică. Și apoi partea teoretică, voi veni cu câteva amendamente, voi încerca să extind un pic textul, în special despre partea legată de minori, și diferitele puncte rămase. În încheiere aș uh, menționa relația strânsă între drepturile fundamentale și problemele de corupție, mă alătur întru totul acestui aspect și includerea criminalității organizate care reprezintă și ea o problemă. Mulțumesc! Sì, grazie Presidente, sarò brevissima. Innanzitutto ringrazio... Doamna raportor, foarte pe scurt, mulțumesc tuturor colegilor și raportorilor din umbră care au luat cuvântul. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus și mă gândesc că e și o confirmare a unei munci pe care o depunem împreună și sper că tot, cât mai mulți colegi să fie de acord. Din cele spuse, am înțeles că ar exista unanimitate față de cele spuse de doamna Fosenberg, uh, un sistem de monitorizare pe țări, dar, repet, nu va fi o stigmatizare, nu vom uh, acuza pe nimeni, ci va fi doar un cadru mai clar, astfel încât să putem uh, să avem mai multă claritate, control mai bun să vedem unde ne putem îmbunătăți și propunerea domnului lui Michel îmi place foarte mult. E vorba de discuția anuală în statele membre, discuție cu privire la uh, protejarea minorilor. Și atunci uh, vom reuși să facem, să aducem chiar mai multă claritate. în ceea ce privește elementele rămase, de acord cu ceea ce s-a spus. Au fost menționate câteva puncte care nu au fost încă uh, finalizate, câteva aspecte formale, câteva limite impuse. Mai sunt câteva aspecte de uh, clarificat acolo. Ne-am dorit să, se găs- să găsim punctele unde suntem de acord în ceea ce privește amendamentele. Mulțumesc. Termenul limită 20 aprilie și în 30 de secunde începem votul. colleagues, uh, take your seats. We're going to begin the vote. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Vom începe votul. Colleagues, the vote is about to begin. Can you... Suntem pe cale de a începe votul, vă rog. Take your seats. The vote. Luați loc. We begin with the Smart Borders Package. Începem cu pachetul pentru frontiere inteligente, adoptarea întrebării, solicitării de întrebare cu răspuns oral pentru comisie, Dragi colegi, începem votul, vă rog, deci Uh, we begin with Toate voturile sunt electronice. Primul vot electronic, da. Vot electronic pe pachetul pentru frontiere inteligente. Solicitarea de întrebare cu răspuns oral din partea Comisiei. Votul este deschis.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 50 de voturi pentru, 2 împotrivă, 0 abțineri. Se adoptă. the second uh, oral question to the Council a doua solicitare de întrebare cu răspuns oral pentru Consiliu, tot pe pachetul privind frontierele inteligente, votul este deschis. The vote is closed. Votul este închis. 51 pentru, 2 împotrivă, 0 abțineri se adoptă. Congratulations. Felicitări. Colleagues, we move on to um... Trecem acum la on the strengthening of certain aspects of the presumption. Is the point of order or something? Okay. So we move on to the strengthening of certain aspects. Trecem la consolidarea anumitor aspecte privind uh, prezumția de nevinovăție și dreptul de a fi prezent la uh, proces în uh, procedură penală. Okay, so um, move to. Okay. So, colleagues, um, amendments 120. Amendamentul 125 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Nu, îmi cer scuze, spune președintele, se respinge.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 abțineri, respins. Compromisul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9, pentru, pentru la compromisul 9, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 175 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 8, vot pe părți, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 214 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 215 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 217 pentru, Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 216. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 42. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 222 și 224 identice pentru Împotrivă. Abțineri. respins. Amendamentul 44. împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Vă rog să ridicați mâna mai vizibilă. Amendamentul 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 46 uh, și amendamentul 223 uh, identice pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 53 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Nu, ies respins, mă iertați, spune președintele. 56 acum. Nu, verificăm la 53 pe calea electronică, votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 53 este respins. Amendamentul 56 pentru. împotriva Se adoptă. Amendamentul 57 pentru. împotriva. Cred că trebuie să verificăm tot pe cale electronică. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 58. Pentru? Împotrivă? Respins. Iuri 4. Pentru împotrivă, abțineri, respins. Iuri 6. Pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 91 pentru, Am cer scuze, amendamentul 11 era de fapt adoptat. Vă rog să ridicați mâinile ca să vă văd. Acum suntem la amendamentul 91. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. În 60. 16. Pentru împotriva abțineri respins. Nu. Se adoptă amendamentul 70 pentru 17 se colectează președintele. Pentru. Împotrivă. Deci amendamentul 17. Pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 18. Pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 105. Pentru, împotrivă. Abțineri. Mm, cred că trebuie să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Deci nu prea ați ridicat mâna, nu mă ajutați azi și văd. Amendamentul 19 pentru, împotriva, tineri se adoptă. Amendamentul 106 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 107 pentru împotrivă abțineri respins. 20 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 108 pentru Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Vreți să verificăm? Verificăm. Votul este deschis la 108. Se adoptă. 109 pentru, împotriva, abțineri, respins 110 pentru, împotriva, respins. Verificăm, votul este deschis. La 110 votăm. Votul este închis. Amendamentul respins. 111 pentru. împotriva adoptat. 21 pentru împotrivă. Nu e clar. Votul este deschis. La amendamentul 21. Votul este închis. Se adoptă. 22, identic cu 113. Votul este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 Iurii 17 pentru, împotriva, abțineri, respins, 26 pentru, nu, 118 pentru, împotriva, abțineri, respins, 119, nu, cer scuze, 120, cine pentru? Împotriva, abțineri, respins. 121 pentru, împotriva, abțineri se adoptă 1, 2, 2 și iulie 18 identice pentru împotriva abțineri se adoptă 1, 2, 3 pentru împotriva abțineri se adoptă 1, 2, 4 pentru împotriva nu e clar votăm la amendamentul 124 votul este deschis Votul este închis. Se adoptă. Acum vot electronic pe textul astfel modificat. Votul este deschis. Votul este închis. 48 pentru, 8 împotriva, 0 abțineri. Felicitări! Și acum trecem la mandatul de negociere a tratatului uh, transatlantic. Close închis votul. trei pentru, șase împotrivă, o abținere. Now we move to the vote on... Trecem acum la votul pe marginea recomandării către Comisie pentru negocierile referitoare la TTIP. Raportor este Ian Albrecht. Amendamentul 24. Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Îmi cer scuze, spune președintele, avem vot pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă. Abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă. Abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 33 pentru, împotrivă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 43 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 63 spune din nou președintele. Mă scuzați, spune președintele 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, la considerente pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, amendamentul 13 pentru, împotrivă, Trebuie să verificăm. Votul pentru amendul 13 s-a deschis. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 21. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că s-a respins. 22. Pentru? împotrivă, abțineri, se respinge compromisul 5. Dacă doriți, verificăm amendamentul 22, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 5 împotrivă, abțineri se adoptă. Votul final va fi un vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 41 pentru 10 împotrivă două abțineri se adoptă felicitări adresată lui Ian Albrecht.

Thank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 Um, uh, Stimați colegi, ne vom relua ședința. Și înainte de a trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, aderarea Croației la Convenția privind combaterea corupției, vreau să fac o corecție la anunțurile făcut astăzi. Petiția privind uh, erorile tehnice din 2013 eh, revenit Italiei aceea se referea la o nouă legislație din Spania privind eh, siguranța legislativă. Ar fi trebuit eh, pentru procesul verbal să menționez acest lucru, de aceea facem acum această corecție. Și trecem la punctul nou de pe ordinea de zi. Și raportorul nostru, Filiz Ismenova, din partea grupului ALDE, este vorba acum de examinarea proiectului de raport. Era o recomandare din partea noastră pentru o decizie a Consiliului care a fost adoptată în octombrie și este vorba despre combaterea corupției care implică oficialități din statele membre sau uh, din instituțiile europene. Voi da cuvântul raportoare să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi recomandarea deciziei Consiliului privind aderarea Croației la Convenția, care implică funcționari din uh, instituțiile comunitare, este urmarea procedurii simplificate pentru aderarea uh, Croației uh, în baza articolului uh, 34 al uh, Tratatului privind Uniunea Europeană. Este vorba de o recomandare a Comisiei după consultarea Parlamentului European și um, urmează să se adopte o decizie pentru ajustările necesare la Convenție și protocolul menționat pentru ca și în Croația Convenția să poată intra în vigoare. Este nevoie de aderarea la această convenție nu doar pentru uh, Croația, dar pentru întreaga Uniune Europeană, pentru că este vorba de un problem de interes comun. Îmbunătățirea colaborării uh, pe plan judiciar între uh, statele membre ale Uniunii Europene și uh, trebuie garantată legalitatea și interesele contribuabililor europeni. Convenția este importantă ca un instrument uh, comun al Uniunii Europene care poate rezolva această problemă și de aceea eu susțin uh, recomandarea Comisiei uh, privind aderarea Croației la această convenție. Vreau să vă spun că există și o eroare tehnică în ce privește propunerea Comisiei, în ce privește data intrării în vigoare a Convenției. Secretariatul General al Consiliului a informat Secretariatul General al Parlamentului European că urmează să se opereze corectura în baza regulilor de procedură internă. Data limită pentru depunerea amendamentelor a fost stabilită pentru 13 aprilie 2015 la prânz, dar având natura acestui raport și importanța aderării Croației la această convenție, în ce privește termenul limită, eu cred că eh, poate fi eh, eh, respectat. În urma acestei scurte prezentări, stimați colegi, eu sper să uh, beneficiez de susținerea dumneavoastră pentru ad- da, adoptarea acestei recomandări a Comisiei. Mulțumesc. Thank you very much. Um... Mulțumesc. Deci, termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 13 aprilie și vom avea și posibilitatea să informăm Comisia. Dorești Doriți să interveniți? Dacă raportorii din umbră doresc să intervină, constat că nu. Foarte bine. Da, domnul Ceachi, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să uh, exprim susținerea mea pentru recomandarea Comisiei și în legătură și cu punctul următor de pe ordinea de zi, aș vrea să spun de pe acum că susțin și acea propunere, pentru că eu cred că sunt pași foarte importanți, chiar dacă ei par a fi pași formali, dar uh, ei au transmit un mesaj politic foarte important. Prin semnarea și aderarea la această convenție, Croația devine un membru al Uniunii Europene de plin, inclusiv în ce privește eh, problemele eh, pe care convenția le conține. Este important ca și în eh, Croația efortul de combatere a crimei organizate să fie unul susținut în baza respectării acestei convenții. De fapt, ambele convenții sunt foarte importante, uh, asistența judiciară între state și uh, în felul acesta Croația devine, cum spuneam, membru de plin al Uniunii Europene. Repet, spune președintele, termenul limită de depunere a amendamentelor este 13 aprilie și trecem și la raportul următor privind aderarea Croației la Convenția cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală. Îi dau cuvântul raportoarei Birgit Zipel. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc și doamnei Hismenova pentru prezentarea raportului domniei sale, pentru că background-ul celor două rapoarte este identic. Croația a aderat la Uniunea Europeană și în felul acesta și la achiul comunitar. Dar pe lângă achiul comunitar există și acorduri suplimentare între statele membre care nu uh, sunt ă, parte a achiului comunitar și uh, anterior existau uh, proceduri de aderare suplimentare care aveau și un sistem de ratificare destul de îndelungat. Prin actul de aderare al Croației la Uniunea Europeană această procedură a fost simplificată și acum este suficient o decizie a Consiliului care se bazează pe o recomandare a Comisiei, iar noi, în calitate de membri ai Parlamentului, trebuie să fim de acord cu recomandarea. Iar în această recomandare se spune că acum Croația, în baza acestui act de aderare și al protocolelor suplimentare, va trebui să respecte șase acorduri și protocoale uh, Um, inclusiv uh, acordul din 21 mai 2000 uh, privind um, asistența judiciară reciprocă în materie penală și de asemenea un uh, protocol din 2001 în acest domeniu privind asistența judiciară între poliția judiciară și organele vamale. Eu sunt uh, susținătoarea recomandării Comisiei uh, privind o decizie a Consiliului și va trebui să fim informați și în legătură cu pașii următori la caz că ar fi nevoie de modificări um, în textul documentelor. Și în acest raport, ca și în raportul colegei mele, mai există și o mică uh, deficiență tehnică de formulare în ce privește data intrării în vigoare a acestui document. Consiliul este conștient de această eroare și va opera corectura necesară. Ca atare, noi nu putem face decât amendamente procedurale față de recomandarea Comisiei. Ca atare, Consiliul este cel care trebuie să corecteze eroarea. Dar sunt încrezătoare că acești acest pas foarte formal, dar foarte important, uh, va putea să fie adoptat cât mai repede uh, posibil, pentru ca și Croația, așa cum a spus și colega mea și colegul care a luat cuvântul, să poată fi considerat a fi membru de plin al Uniunii Europene în ce privește uh, respectarea acestor convenții. Este important ca și colaborarea noastră să funcționeze din acest punct de vedere perfect. Președintele, mulțumesc, Birgit. Întreb și uh, din nou pe raportorii din umbră dacă doresc să intervină. Dacă nu, Birgit, îți mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și pentru că Iosef Weidenholzer a uh, sosit în sală, cred că putem să trecem la raportul următor. Iosef, dacă ești pregătit, te rog, bun, este perfect atunci. domeniul. Da, putem trece acum la subiectul următor, uh, care este se referă la uh, diseminarea informațiilor uh, colectate de sateliți de observare a Pământului în scopuri comerciale. I I3 este comisia de fond, noi suntem uh, responsabili în baza regulii 53. Uh, deci, Iosef, îți voi da cuvântul pentru a ne prezenta câteva aspecte foarte importante legate de protecția datelor în acest document foarte important. Mulțumesc, domnule președinte. În această directivă este vorba despre uh, uh, măsura în care întreprinderile și instituțiile de cercetare pot uh, să se folosească de uh, datele comerciale pe care sateliții de observare ai Pământului le colectează aceste uh, reglementări nu sunt uh, făcute pe plan comunitar, există reglementări doar pe, la nivelul statelor membre, dar sunt recomandări foarte importante uh, pentru cercetare și ar fi ideal să existe și o reglementare pe plan comunitar. Această propunere a fost făcută încă de domnul comisar Tajani uh, și ă, ă, este nevoie, bineînțeles, de o ă, definiție foarte clară în ce privește acest tip de date care sunt utile din punct de vedere comercial pentru stand, a respecta standarde de transparență uh, comunitare. Din acest punct de vedere, cred că acest raport uh, are o dimensiune foarte importantă pentru că este o dimensiune legată de dorința noastră de a realiza o piață internă digitalizată. Este vorba însă și de respectarea unor criterii legate de confidențialitatea datelor, este o chestiune esențială, iar uh, persoana responsabilă cu protecția datelor pe plan european cunoaște deja această problematică. Este vorba de două domenii principale. Este, pe de o parte, vorba despre date despre care nu știm uh, cum vor putea să fie utilizate peste 2, 3, 4, 5 ani, este posibil ca uh, ele să poată fi uh, tratate și uh, legate de uh, o sferă mai personalizată, deci ar putea din acest punct de vedere să fie date mai sensibile care să nu poată fi valorificate din punct de vedere comercial, dar vor exista posibilități tehnologice de utilizare a lor. Un alt domeniu problematic, aceste eh, date satelitare tare, dacă vor fi eh, distribuite în scopuri comerciale, pot fi puse în legătură cu alte date și eh, acelea ar putea să fie date potențial sensibile Eh, dar este vorba și de o diseminare care eh, comportă anumite eh, sensibilități. Deci acestea sunt aspecte pe care trebuie să le avem în vedere și de aceea domeniul este atât de important. Responsabila cu protecția datelor salută preocuparea noastră în acest domeniu și există un proiect de directivă în care se face trimitere inclusiv la drepturile convenite încă în 1945, dar de fapt lucrurile s-au schimbat esențial de atunci și până astăzi. Deci, este greu să respecti sancțiunile care erau prevăzute atunci. Ar trebui să ne gândim la protecția datelor în uh, contextul realităților actuale. Este o evoluție tehnologică esențială pe care trebuie să o avem în vedere și în acest context sigur că trebuie să respectăm un cadru legal care însă probabil va necesita ajustări. O chestiune pe care trebuie să o mai avem în vedere este legată de uh, locul uh, unde sunt colectate aceste date, pentru că asta nu se întâmplă într-un stat membru sau la nivelul Uniunii Europene, ci uneori sunt colectate de state terțe, de pildă pe teritoriul Statelor Unite ale Americii și din acest punct de vedere Comisia trebuie să analizeze lucrurile, pentru că aici ar trebui articolul 9 din proiectul de directivă să fie uh, Uh, temeinic formulat. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Joseph. Mulțumesc foarte mult, Iosef. Este o chestiune interesantă. Sigur că ne doream și Comisia să intervină în acest domeniu, dar uh, se pare că încă domnul Gonzales nu este prezent în sală. Bun. Europene așteptam la o contribuție din partea Comisiei. Da. A pornit spre noi, dar noi am început puțin mai uh, repede, de aceea încă nu a ajuns. Domnul Weidenholzer uh, spune că am putea primi un punct de vedere din partea Comisiei și înscris Okay. Um, I'm just looking at the uh, next item. Mă uit uh, și la subiectul următor. Natalie este prezentă pentru subiectul următor și Silia, uh, dar poate că și alți colegi vor dori să vină. Deci, uh, S-ar putea ca și alți colegi să vrea să se implice în dezbaterea pentru subiectul următor. Ce credeți? Are you happy to, to has the advantage of um, you can get away earlier as well. Pentru că în felul acesta poate am putea să terminăm mai repede. Iosef, da, Bun, deci aștepți o poziție înscris din partea comisiei. În cazul acesta, Cum poți părăsi sala. Mulțumesc foarte mult pentru contribuția ta. 11.30. Natalie, ce îți propui să facem? Oprim aici, facem o pauză până 11.30 sau Cecilia dorești să-ți uh, avem nevoie de comisie pentru punctul de la 11.30, da. Sigur că avem nevoie de comisie, evident. Ei, voi trimite un mesaj, uh, va încerca să vină mai repede. Este doamna Belinda? Da, știe că pentru 11.30 trebuie să fie aici. E, știți cumva dacă e deja pe drum? Bănuiesc, pentru că mi-a spus că va veni. Îi pot da un mesaj, îi pot da și eu un mesaj, spune președintele. Suntem prieteni, ne cunoaștem, nu e un conflict de interese i-aș putea da un mesaj să-i spun să se grăbească. Natalie ar uh, dori și ea să-și uh, termine, trebuie. Știți? Vedeți că membrii noștri uh, se află aici mereu, așa ar trebui și comisia să ne stea la dispoziție, să fie aici pe întreg parcursul ședințelor noastre. Luăm așadar o pauză până la 11.30. Dacă toată lumea e de acord. Suspendăm așadar ședința și așteptăm să vină comisia la 11.30. Mulțumesc. Reluăm așadar la 11.30 pentru punctul 12. Vă rog să uh, vă întoarceți atunci. și să-i transmiteți doamnei Faic că trebuie să fie aici la 11.30, punctul 12. Thank you, colleagues, for coming back on. Mulțumesc colegilor pentru că s-au întors la timp. Mulțumesc în special doamnei raportor, Natalie Grisbeck. Văd că Natalie e gata. Da, cu toții așteptăm mica vacanță care începe mâine, văd că și Natalie cu geamantanele la ea. Suntem la punctul 12, așadar, cererea unei uh, răspuns scris din partea Comisiei de pe 1 decembrie 2014, revizuirea directivei Blue Card. Vă aduc aminte că pe 1 decembrie Doamna raportor, Natalie Grisbeck și doamna Cecilia Wikström au adresat o întrebare cu privire la directiva Blue Card. Comisia a răspuns pe 24 martie, dar nu în limita de 6 săptămâni stabilită de regula 130, perioada care a expirat pe 3 februarie. Autorii au cerut ca subiectul să fie pus pe ordinea de zi de astăzi și am invitat comisia pentru un schimb de păreri. Vom începe cu doamna raportor și apoi cu reprezentanții comisiei. Natalie, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi prezenta succint elementele și în numele colegei mele Cecilia voi, uh, pentru că am semnat împreună textul, voi uh, face câteva observații. În 2014, uh, Comisia a publicat o comunicare cu privire la aplicarea directivei ce stabilește condițiile de intrare și de ședere a cetățenilor stații, uh, țărilor terțe. <clears throat> Comisia a subliniat acolo nu numai nevoia de a transpune aceste prevederi în statele membre, ci Uh, atragea atenția asupra unor rezultate insignifiante și uh, utilizării uh, foarte uh, a neutilizării practic acestei dispoziții în statele membre, ceea ce a dus la ineficacitatea în acest domeniu și deci un eșec în atragerea emigranților de înaltă calificare. În orientările sale politice pentru uh, concluzie Comisiei din 2014, președintele Comisiei a indicat în prezentarea sa intenția de a reexamina legislația în legătură cu uh, Carta Albastră și pentru drepturile și pe, uh, în legătură cu punerea în aplicare foarte nesatisfăcătoare. Cecilia a cerut atunci Comisiei Uh, revizuirea rapidă a directivei și uh, sensul în care Comisia dorea să uh, modifice textul a cerut dacă, a întrebat dacă Comisia a făcut ceva pentru a pune capăt unui dispozitiv concurențial, pentru că mai multe state membre aveau implementat un dispozitiv propriu și nu aplicaseră dispozitivul european privind Carta albastră. Răspunsul primit într-o timp din partea Comisiei este, din nou, din păcate, vag și destul de puțin la obiect. Nu avem foarte multe elemente, chiar dacă am așteptat 15 săptămâni acest uh, răspuns. Deci aș dori mai multe precizări din partea Comisiei care ar trebui să ne indice în ce direcție dorește să orienteze textul uh, pe această temă de actualitate la nivel european. Iată deci în câteva cuvinte poziția mea și a Ceciliei Wikström. Thank you, Natalie. And, uh, Mulțumesc, Natalie. Pentru cei care nu fuseseră aici, când Comisia a prezentat pentru prima dată directiva Blue Card, era comisarul uh, Fratini pe vremea respectivă. Unii dintre dumneavoastră vă veți aduce aminte. E, vremea aceea de dinainte de austeritate în Europa, mai de demult. <clears throat> și directiva a rămas un pic în urmă. Dar e bine că, indiferent ceea ce credem despre cadrul albastru, indiferent de perspectiva politică, suntem obligați să investigăm cât de greșit a fost transpusă, cât de egal a fost transpusă peste tot și ce se întâmplă de fapt. Și am zis să dăm, în primul rând, cuvântul comisiei, ca să aflăm ce se întâmplă. Comisia, aveți uh, Există explicații? Belinda, spune Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru întârzierea cu care comisia a răspuns. Ah, documentul s-a împotmolit eh, diverse aspecte birocratice, dar nu avem nicio scuză, îmi cer scuze pentru această întârziere, care e de nepermis. Și răspunsul nostru pe care îl dăm acum e totuși vag, pentru că, deși întrebarea dumneavoastră a fost foarte clară, dar să vedem dacă reușesc să vă ajut. Deci apreciem poziția deputaților cu privire la posibilitatea UE de a atrage migranți de înaltă calificare. Știm că este o competiție la nivel global cu persoanele cu calificări înalte. Economiile noastre, dar și alte economii evoluate au această problemă demografică. Sigur, s-ar putea să fie paradoxal că vorbim de aducerea de migranți când avem uh, oricum un șomaj atât de ridicat în Europa, dar abordarea noastră este una duală. Atacăm problema aceasta sporind rata de participare la, la piața muncii și îmbunătățind pregătirea uh, funcționa, uh, cetățenilor noștri, dar și pe de altă parte asigurându-ne că dăm posibilitatea migranților de înaltă calificare să vină în Europa. În uh, raportul pe care l-am elaborat în mai anul trecut, am atras atenția asupra unor astfel de lipsuri un singur stat membru a profitat în acest lucru, în celelalte state membru s-a spus există scheme care se află în competiție unele cu altele. Cum ați arătat și în întrebarea dumneavoastră și cum am confirmat în răspuns, revizuirea acestei directive reprezintă o prioritate pentru președintele Juncker. Am început să lucrăm pe text și va apărea în uh, agenda europeană pentru migrație, pe care colegiul o va adopta probabil la sfârșitul lunii mai. Iar acum abordarea este să avem o abordare comprehensivă, adică agenda va uh, analiza și problema azilului, dar și a migrației legale, gestionării frontierelor și atacării migrației ilegale, special a traficului. Cât privește această directivă cu privire la cardul albastru, Acest lucru nu este confirmat, dar dorim să facem o evaluare de impact care să ne, să ne permită să examinăm toate opțiunile, inclusiv revizuirea directivei. Știți cu toții că acest, uh, dacă vom putea veni cu o propunere juridică, vom putea face aceasta abia în 2016. Suntem gata să avem și o consultare publică ca să aflăm uh, ce nevoie există cu această directivă și conștientizăm și observațiile dumneavoastră că ar trebui extinsă, extins domeniul de aplicare al directivei, de exemplu asupra antreprenorilor. Dorim să analizăm toate aceste idei, nu doar ce se întâmplă cu transpunerea, ci la o scară mai largă care sunt nevoile pentru migrația legală și care sunt mecanismele. De asemenea, cu puțin timp în urmă am uh, lansat un grup de experți în domeniul economic la care participă reprezentanții sindicatelor, angajatorilor, independenți, juriști, organizațiile migranților și așa mai departe. Am uh, întrebat cine ar dori să participe în acest grup, iar prima întâlnire a grupului a avut loc săptămâna trecută, pe 25 martie. A fost invitat și a participat și un reprezentant al secretariatului LIBE și, în scurt timp vom publica raportul de ședință. Așadar au început activități de pregătire astfel încât să înțelegem mai mult ceea ce privește nevoile migranților, nevoile, în special migranților uh, de înaltă calificare. Sper că nu e un răspuns prea vag cât privește calendarul, în ceea ce privește comisia, dacă facem o propunere legislativă, vom, o vom face în 2016, pentru că dorim să ne asigurăm că avem o consultare publică bună care durează cel puțin 12 săptămâni și să ne pregătim cu o evaluare de impact corespunzătoare. Ce aș putea sugera? Odată ce agenda pentru migrație va fi fost adoptată și dacă abordarea pe această directivă merge așa cum am spus. Vom putea veni din nou aici și discuta cu dumneavoastră mai în detaliu care sunt tendințele și încotro încercăm să ajutăm. Încă o dată îmi cer scuze pentru întârzierea cu care v-am răspuns, nu avem nicio scuză. Mulțumesc, Belinda. În mai se întâmplă foarte multe lucruri, nu-i așa? Se pare o lună specială, atâtea lucruri se vor întâmpla, propunerile pe migrație fiind doar unele dintre ele. Poate din cauza mea, poate că sunt, pentru că vin din Marea Britanie, am înțeles că veți veni cu propunerea pe migrația legală, dar revenind la cele spuse doamna Grisbeck, aș dori să adresez și eu o întrebare. Sigur că pe problema blue card-ului există niște sensibilități. Atunci când domnul comisar Fratini a introdus textul, uh, directiva, situația în uh, Uniunea Europeană era diferită. Conștientizăm acest lucru, însă trebuie să discutăm problema transpunerii. Indiferent de poziția membrilor cu privire la Blue Card, ideea rămâne clară, comisia are o responsabilitate aici și unul din aspectele tehnice spune că, pe, pe mine de exemplu, pentru că mă interesează problemele migrației legale, exista o tendință pentru statele membre care vor avea nevoi uh, de înaltă calificare să implementeze politici naționale și apoi să facă o alegere. Și uh, să aleagă să nu i transpună directiva. Și directiva devine încet încet o problemă culturală sau, de fapt, unii cred că nici nu există. Comisia trebuie să răspundă pentru aceste lucruri, mai ales dacă are o abordare mai relaxată doream să fac această parte introductivă și mulțumesc colegilor um, pentru că au adresat întrebarea asta. Încerc să spun, nu e un uh, subiect politic, ci cred că e în uh, obligația noastră să discutăm acest subiect. Mi-aduc aminte că din partea Comisiei, comisarul Fratini la vremea respectivă a depus eforturi majore E clar că de atunci încoace s-au schimbat multe lucruri. Sigur, unele pot fi adaptate. Dacă directiva va fi adaptată, va trebui ca ea să reflecte realitatea de astăzi. Dacă o lăsăm deoparte, am uh, pierdut mult timp, am uh, n-am avut rezultatul uh, eforturilor noastre. E o întrebare retorică, dar nu credeți că pierdem timpul nemonitorizând această situație? Lăsând directiva în starea actuală, până la urmă e aproape opțional pentru statele membre dacă doresc sau nu să aplice. Aceasta ar fi întrebarea mea. Trebuie să avem în vedere și această parte. Alte subiecte sunt tratate mult mai serios. Îi dau din nou cuvântul doamnei Grisbeck acum. Vă rog. Oui, président. Uh, Domnule președinte, Acum funcționează, da? Ați uh, pus uh, punctul pe I. E vorba de un text dezbătut îndelungat, dar nu e atât de vechi. Uh, nu e de pe vremea potopului. Europa avea deja condiții și circunstanțe destul de complicate. Directiva a fost uh, rezultatul unor dezbateri intense sub controlul Comisiei cu privire la uh, modalitățile de punere în aplicare. Doamna Belinda, ați răspuns foarte bine, v-ați scuzat pentru întârziere, dar eu am pus această întrebare împreună cu Cecilia pentru că știam că nu e vorba de o întârziere tehnică sau administrativă, ci de o încercare de a face să se uite, să se treacă cu vederea uh, să se vorbească despre altceva. De asta cred că suferă Europa în ziua de astăzi. Ne ani de zile să discutăm, ajungem până la urmă la o înțelegere comună pe probleme de actualitate despre care suntem siguri că trebuie să facem ceva. Aceste texte, deci, uh, au fost uh, fructul unor uh, decizii, unor consultări, s-a adoptat o directivă, iar Comisia, pentru că statele membre cam trăgeau de timp, se scuză pentru întârziere. Mie nu-mi pasă de această întârziere, tot trebuie să ne uh, dăm seama că vorbim la uh, modul eufemist acum. Uh, în Franța, de fiecare dată când vrei să îngropi un dosar, și cred că e peste tot la fel, se creează o comisie, se aduc experți, se discută și se tergiversează. Deci, uh, vă mulțumesc pentru răspuns. Um, nu este un răspuns vag, ci mi-a spus foarte clar că uh, o să faceți un studiu de impact, o să vedeți care e treaba. Însă eu cred că Europa are nevoie de mai mult curaj politic și de mai multă organizare pentru punerea în aplicare a unui text care nu este un text oareșcare, ci este o directivă. Okay, I'm going to go back to Belinda. What was that last point? I can da, pot să spun uh, și cu microfonul deschis că sunt uh, de acord cu Natalie. Văd că PP-ul uh, Monica Mar este de acord, deci e adevărat, doamnă Crispă, ați, ați consacrat expresia dulapul uitării, sertarul uitării. Uh, mulțumim uh, Uh, știu și eu că am petrecut foarte multe ore discutând despre acest blue card uh, și am fost mereu optimiști pentru că toată lumea, tot spectrul politic a încercat să găsească, să soluții Am da. această politică foarte dificilă a migrației. Am încercat să vedem cum putem să aplicăm filosofia noastră politică acestei probleme pentru a găsi o soluție. Ideea este că nu putem să petrecem atâta timp căutând soluții și apoi să lăsăm problema în aer. Nu este o abordare pragmatică, nu este o abordare economică și ne așteptăm ca dumneavoastră să administrați această situație. Am să vă rog să vă gândiți și la asta și la ce a spus Natalie. Probabil că știți și dumneavoastră Oare nu există state membre care implementează prevederi de nivel național, au propriile sisteme și nu doresc să aplice prevederile europene pentru că le privesc ca pe o ca pe un amestec în treburile interne și acest, această tendință este preluată și de alte state membre. Și atunci directiva nu mai este viabilă din punct de vedere politic. Iar acest lucru, din punct de vedere politic, este foarte dăunător. Deci cred că din partea noastră aveți acum o declarație politică foarte puternică, poate că nu exprimată în termeni foarte duri, însă sunt de acord că membrii sunt de acord mai ales cei care au fost aici când am dezbătut această directivă, că așa stau lucrurile. Okay, thank you, Chair. Uh, I'm always... Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt uh, întotdeauna bucuroasă să vin în această comisie dacă uh, putem discuta și uh, separat în cadrul grupurilor politice, atunci uh, foarte bine. Îmi pare rău dacă ceva din cele spuse de mine a dat impresia sau a sugerat că de fapt nu ne-am asigurat că directiva e bine pusă în aplicare. Nu e adevărat că ea a fost pusă într-un sertar și uitată acolo. Eu răspundeam întrebării care se referea la uh, urmarea anunțului președintelui Juncker, care a întrebat cum poate funcționa această directivă mai eficient și cum se poate depăși faptul că statele membre au păstrat programe naționale paralele care afectează aplicarea, pune, uh, aplicarea directivei uh, în sine nu nu avem uh, foarte multă legislație pe tema uh, migrației legale, dar suntem foarte determinați să o vedem pusă în aplicare. Dacă vorbim cum să o îmbunătățim, uh, asta nu înseamnă că ea până acum nu a fost aplicată. Eu v-am descris procesul pentru a vă da o, un răspuns la întrebarea uh, care vor fi rezultatele acestei revizuiri, când vom veni cu o propunere nouă. Vă spun acum, în 2016 vom veni cu această propunere și între timp vom analiza care sunt problemele, care sunt circunstanțele economice și, de asemenea, vom încerca să primim părerea experților din economie, care sunt nevoile pe care trebuie să le satisfacă această directivă, ca să știm că amendamentele pe care le vom aduce vor fi într-adevăr utile, vor contribui la eficientizarea directivei și în același timp să ne asigurăm că aceste programe paralele desfășurate de statele membre sunt uh, oarecum uh, trase pe dreapta în sensul că va fi mai avantajos pentru statele membre să aplice uh, legislația europeană. Vă asigur că această revizuire nu este o modalitate de a uh, lăsa directiva să se veștejească undeva nu e vorba de faptul că un singur stat membru a aplicat-o, a transpus-o legislația națională. O să acceptăm răspunsul dumneavoastră cu privire la ceea ce a făcut Comisia până acum în legătură cu evaluarea punerii în aplicare. Acum mai doriți să luați cuvântul uh, pentru o scurtă încheiere? Mulțumesc! E chiar, într-adevăr, un ultim cuvânt. Aștept uh, luna mai. Aștept luna mai pentru a vedea propunerea și felul în care progresează acest dosar. Mulțumesc. Uh, mulțumesc și comisiei pentru răspuns. Vom vedea ce se întâmplă mai departe. Mulțumim tuturor! Dragi colegi, acum trecem la punctul 13, articolul 29, privind um, documente de lucru asupra supravegherii electronice, supravegherii comunicațiilor electronice în scopul serviciilor secrete și ale serviciilor naționale de securitate. Ca să vă dau câteva informații de context, articolul 29, uh, grupul de lucru pentru articolul 29 uh, a elaborat acest uh, document care conține o serie de analize Doamna Falchiroten va prezenta acest document și apoi Ă, vom ă, discuta cu toți colegii interesați. Sper că veți găsi uh, această prezentare foarte interesantă. Vă rog, doamnă Pierotin, aveți cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, bună ziua! Vă mulțumesc că m-ați primit uh, astăzi. Sunt în posibilitatea să împărtășesc cu dumneavoastră poziția autorităților europene de protecție a datelor față de problema supravegherii ca urmare în urma dezvăluirilor lui uh, Edward Snowden. Um, ce ne-au arătat uh, dezvăluirile lui Snowden. Dincolo de faptul că serviciile secrete americane supraveghează cetățeni europeni, lideri europeni, uh, Snowden ne-a adus uh, o serie de constatări mai generale, de asemenea. Prima concluzie ar fi că tehnologiile fac uh, posibil uh, în ziua de astăzi o supraveghere foarte amplă, de masă, a persoanelor, a indivizilor. Mm, mai de mult, adică cu puțin timp în urmă, nu puteam decât să visăm la o astfel de supraveghere pentru că era uh, foarte dificilă din punct de vedere tehnic și economic. Acum este posibil. În al doilea rând, am aflat de la Snowden că această supraveghere de masă este parte a realității noastre cotidiene. Nu e vorba doar de o supraveghere așa teoretică și virtuală. Suntem cu toții asociați acestei supravegheri prin intermediul tuturor informațiilor pe care le emitem și le comunicăm în viața noastră personală. Uh, este acum ușor de conceput acest uh, Big Brother, dar el nu este un fenomen exterior, ci face parte din societatea digitală de astăzi. Un al treilea element îl reprezintă riscul de a avea o societate în care se schimbă paradigma tocmai din cauza supravegherii. Fiecare individ poate fi considerat prin această schimbare de paradigma ca fiind un potențial uh, vinovat, un potențial suspect. Deci trecem într-un fel de la prezumția de nevinovăție la prezumția de vinovăție care este înregistrată sistematic de către aparate, de către mașină. Nu e vorba numai de problema supravegherii de către serviciile secrete. E ceva mult mai amplu în realitate, mult mai dezvoltat de atât. Uh, grupul pentru articolul 29 a dorit să vadă care e treaba cu acest uh, subiect, s-a autosesizat uh, și a urmat trei principii metodologice. Unul, pragmatismul, adică să nu aibă o privire utopică asupra acestui subiect al supravegherii de către serviciile de informații. Această supraveghere este utilă, a existat și va mai exista. Nu e vorba de a o repune în discuție. În doi, al doilea principiu metodolo, metodologic este faptul că e vorba de un mix de actori publici și privați monitorizați da, care sunt pe același uh, plan, pe picior de egalitate uh, din punctul de vedere al uh, protecției datelor. Și trei, chiar dacă din punct de vedere al securității e vorba de chestiuni de, important, de importanță națională, e important ca Europa să se exprime pe o singură voce, pentru că suntem în inima pactului democratic al Europei. Suntem reprezentanții valorilor umaniste ale Europei și dacă există o criză de conștiință în urma uh, dezvăluirilor lui uh, Snowden, Europa trebuie să poată răspunde pe o singură voce. Am elaborat, deci, o serie de documente. În aprilie 2014 am emis un aviz pe 5 decembrie 2014 am făcut public documentul de lucru care stătea la baza acestui aviz și conținea toate avizele juridice necesare și pe 8 decembrie am adoptat la Paris o declarație politică ce se numea uh, Forumul Guvernanței Datelor uh, Europene. Uh, care este semnificația acestui document? În primul rând, uh, milităm pentru dreptul la viață privată, care este un drept fundamental recunoscut de către Uniunea Europeană, de Consiliul Europei și de Națiunile Unite. În al doilea rând, ținând cont de acest caracter fundamental al dreptului la intimitate, supravegherea masivă, secretă, nediscriminatorie a persoanelor din Europa, fie că sunt uh, publici, uh, actori publici sau privați și fie că ei acționează în interiorul Uniunii sau în altă parte, nu respectă legislația Europe, uh, Uniunii Europene și nici legislația statelor membre, ceea ce este, din punct de vedere legal, imposibil vis-a-vis -vis de textele uh, legislative existente supravegherea aceasta masivă nu este acceptabilă din punctul de vedere a unei societăți democratice. Ceea ce înseamnă că trebuie să ne gândim care sunt restricțiile asupra drepturilor fundamentale din rațiuni de securitate. Aceste restricții nu pot să fie decât strict, uh, uh, nu pot fi tolerate decât în cazuri strict uh, justificate care ți, și, și trebuie uh, justificate conform uh, legislației europene. Există câteva uh, concepte cleie, uh, cheie privind uh, proporționalitatea, de exemplu, iar pentru statele membre ale Uniunii Europene, chiar dacă programele de supraveghere și chestiunile de siguranță națională cad în afara uh, sferei de aplicare a directivei din 1994. Uh, uh, până la urmă, prevalentă este uh, Carta Fundamentală a Drepturilor Omului, iar grupul pentru articolul 29 consideră că că, că datele personale trebuie să beneficieze de același nivel de protecție peste tot iar accesul direct al uh, serviciilor de informații din uh, țările terțe la aceste informații trebuie să fie uh, reglementat de legislația europeană. Deci, G29 consideră că accesul direct al serviciilor de informații din țările terțe trebuie să fie strict interzis. El nu poate fi justificat decât de circunstanțe excepționale, cum ar fi interesul vital al persoanei vizate, de exemplu, sau uh, dacă acest acces direct este prevăzut de lege, sau de către un acord internațional, cum ar fi, de exemplu, Convenția de la Budapesta. De la de cet accès direct. Dincolo de acest acces direct al serviciilor de supraveghere, transferarea datelor, care constituie celălalt canal prin care datele referitoare la persoane pot să fie accesate de către Agenția Națională de Securitate, transferul acestor date afara Uniunii Europene uh, nu uh, mai pot fi controlate de către Uniunea Europeană, dar Oare uh, cum pot fi ele totuși încadrate? Există atâtea sisteme de transfer în clipa de față care funcționează. Grupul 29 consideră că niciunul din instrumentele de transfer existente astăzi nu pot să fie considerate a fi o bază legală pentru transferarea datelor uh, acestor, uh, spre aceste instituții care uh, se ocupă de supravegherea în masă nelimitată. Trebuie ca aceste instrumente să se bazeze pe anumite derogări dar derogările trebuie să fie limitate și ca atare ele nu pot fi aplicate uh, unui acces care să permită o supraveghere masivă și uh, nediscriminatorie. Deci poate să existe consolidată constrângerea uh, vis-a-vis -vis de întreprinderile care transferă asemenea date referitoare la persoane din Uniunea Europeană către Statele Unite prin limitări. Se pot retrage derogările care sunt posibile prin uh, baza contractuală tip cu cât vom încerca să uh, limităm aceste derogări, cu atât mai mult uh, conflictele vis-a-vis -vis de legislație vor fi reduse. Pentru că, uh, sigur, întreprinderile vor trebui să respecte asemenea reglementări, dar ele nu constituie până la urmă o soluție definitivă la problema supravegherii în masă. Acestea fiind zise, care sunt propunerile pe care grupul de lucru 29 uh, le face în baza analizei efectuate în, și respectând principiile actuale supravegherea în masă uh, nu este uh, acceptabilă având în vedere legislația în vigoare. Și uh, transferul de date nu trebuie să permită accesul masiv și nediscriminatoriu um, la supravegherea cetățenilor europeni care sunt soluțiile pe care grupul 29 le propune pentru ca practicile care au, la care s-a recurs până acum să fie limitate. Ele au existat în Uniunea Europeană, nu doar în Statele Unite, să nu ne ascundem uh, față de această realitate serviciile uh, naționale de uh, siguranță au avut un asemenea acces la datele referitoare la persoană. Trebuie să existe un principiu de transparență care trebuie să fie consolidat. Transparența vis-a-vis -vis de practicile referitoare la actele publice și private de colectare a unor asemenea date. În ce privește activitatea serviciilor secrete? Mi se pare a fi foarte important să existe o mai mare transparență în măsura posibilului în ce privește raportarea față de parlamentele naționale și față de Parlamentul European. Considerăm de asemenea că trebuie să existe o mai mare transparență vis-a-vis -vis de actorii economici care colectează uh, datele de bază. Pentru că plecând de la aceste date care sunt colectate de către întreprinderi, uh, mari uh, actori uh, care acționează și via internet pot colecta până la urmă și sintetiza aceste date și care se feră la persoane, la uh, responsabili. Deci, trebuie să existe o reglementare care să fie adoptată încă la nivelul anului 2015 și care să-i oblige pe cei care acționează la o mai mare transparență. În același context al necesității unei mai mari transparențe, ne dorim aplicarea articolului 43a a regulamentului, pentru că acest articol prevede că atunci când o autoritate administrativă solicită accesul la date referitoare la persoană unui cetățean european, acest acces să nu se desfășoare direct, ci să fie obligatoriu filtrat de către o autoritate națională europeană într-un cadru și o modalitate care să fie discutată în prealabil pentru a evita în felul acesta accesul direct al unei autorități străine la datele legate de persoana unui cetățean european. Deci, o primă orientare, transparența, în al doilea rând, controlul. Bineînțeles că Trebuie să existe un control, o monitorizare a activității serviciilor de informații, iar propunerea pe care o face grupul 29 este o propunere care este interesantă pentru că uh, este făcută uh, cu acordul unanim al membrilor grupului 29 de la Marea Britanie până la Polonia, dacă îmi permiteți să formulez astfel spectrul. Ce spun autoritățile care vin din culturi diferite este că este esențial să existe o um, modalitate de control eficient al activității serviciilor secrete. Și aceasta este o propunere foarte importantă. În Franța, de pildă, încercăm uh, să consolidăm acest sistem de control. Pentru că trebuie să existe uh, posibilitatea de a monitoriza până la urmă de către o autoritate și activitatea serviciilor secrete. Și Trebuie negociat un acord internațional în ce privește uh, acest sistem de supraveghere între un acord între Europa și Statele Unite, chiar dacă uh, aceste chestiuni țin până la urmă de competențe naționale. Dar trebuie să rezolvăm și problemele de uh, coliziune legislativă pentru ca întreprinderile să fie obligate să respecte legislația națională. Tocmai de aceea cred că, până la urmă, între Europa și Statele Unite eh, trebuie rezolvate problemele de diferențe de eh, prevederi legislative în ce privește eh, supravegherea. Trebuie să, cel puțin un acord umbrelă să existe, în, inclusiv în ce privește cooperarea judiciară, care să respecte siguranța națională există necesitatea de a dispune de o prevedere care să uh, fie la un nivel superior față de acordurile existente în clipa de față pentru a um, înlătura diferențele de legislație între state și pentru uh, ca și serviciile de uh, informații să nu poată să acceseze datele referitoare la persoană cetățenilor europeni decât într-o manieră reglementată în baza acestui acord. Și o ultimă observație, care nu este de natură juridică, dar, dar care este de interes general. În ce privește uh, această uh, acest sistem de supraveghere, eu cred ca cetățeanul european să înțeleagă că uh, uh, supravegherea există, deja supravegherea în masă în viața noastră cotidiană. Dificultatea este acum să-l ajutăm pe cetățeanul nostru să înțeleagă care sunt riscurile acestui sistem de supraveghere în masă pentru a putea să le combatem pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Deci avem puțin timp la dispoziție pentru contribuții din partea raportorilor din umbră și al colegilor pentru un schimb de întrebări și răspunsuri. Cristin va fi prima după aceea Juan Fernando și Ian, înțeleg că și tu dorești să intervii. Da, văd că și alți colegi doresc să se înscrie la cuvânt. Da. Cristin, te rog, vei fi prima. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, uh, pentru prezentarea dumneavoastră, care mi s-a părut a fi foarte interesantă, revenind la contextul general de astăzi da, știm că există un risc terorist și că trebuie să fie garantată siguranța noastră a tuturor. Dar bineînțeles că serviciile de informații și de securitate nu trebuie să facă excepții de la respectarea regulilor privind libertățile cetățenești o hotărâre a Curții de Justiție care a anulat anumite prevederi legate de, de, de uh, date um, pune problema modului în care pe viitor se poate acționa uh, de către instituțiile competente și este clar că nu este acceptabilă o supraveghere masivă și nediscriminatorie. În documentul de lucru pe care l-am putut consulta pentru această audiere, este clar că în ce privește transferul de datelor referitoare la persoane către serviciile eh, de securitate și de informații, eh, trebuie să fie respectat un eh, cadru juridic, dar puteți să ne dați amănunte în legătură cu baza legală ehm, care poate constitui ehm, baza pentru acelea transfer de date? Stimați colegi, vom ajunge din nou sub presiunea timpului. A fost o prezentare uh, foarte lungă și noi nu dispunem de timp decât până la ora 12.30. Nu am vrut să vă întrerup, dar uh, va trebui să uh, respectăm în timp de intervenții. Uh, dacă doriți să primiți și răspunsuri, vă rog ca uh, întrebarea să nu ocupe mai mult de un minut. Deci, cu toții veți avea posibilitatea să vă formulați întrebarea, dar vă rog respectați intervenția de un minut. Do da, voi încerca să mă rezum la un minut, dar în calitate de expert în probleme juridice este că fiecare sistem juridic este uh, pregătit să reziste doar până la un anume nivel de uh, lipsă de respect și lipsă de o obediență. Dar aș vrea să uh, vă întreb cum putem reformula, regândi sistemele juridice din statele membre pentru a preveni uh, modul de acționare a agențiilor de uh, securitate sau a serviciilor secrete de a abuza de date legate de persoană. Cum putem preveni ca datele care până la urmă au fost colectate într-o manieră ilegală să fie validate în ultima instanță de către un sistem juridic? Da, mulțumesc foarte mult pentru această întrebare foarte specifică. Monica Holmar, următoarea întrebare. Aș avea o întrebare legată de noile posibilități tehnice pentru că uh, dumneavoastră spuneați că atunci când sunt colectate date, uh, uh, ele într-un fel se transformă deja într-un fel de prezumție de vinovăție față de cetățeni, pentru că este ca un fel de virus care se uh, răspândește. Uh, Ehm, dacă eh, eu am un sistem eh, antivirus și îmi controlez în felul acesta toate ehm, informațiile care au intrat în computerul meu, pot să eh, selectez până la urmă și să elimin toate tentativele de virusare. Eu cred că un asemenea sistem poate că ar putea să existe și un asemenea filtru și vis-a-vis -vis de încercările de accesare a ă, datelor ă, referitoare la persoane, pentru că dacă încerci ca la o populație de 15 milioane să obții până la urmă date legate de 500 potențial ă, infractori de persoane suspecte, Eh, și aici trebuie să existe până la urmă un sistem de scanare. De ce să nu eh, faci selecția de la eh, bun început? Iar dacă afirmăm că serverele americane ar trebui să respecte și legislația europeană, atunci cred că și serverele din Europa ar trebui să se supună unei legislații americane. Cum vedeți dumneavoastră acest paradox? Mulțumesc for being brief as well. Thank Mulțumesc, Monica, pentru o poziție succintă. Urmează Ian Arnold. Mulțumesc. Două aspecte. În primul rând, aș dori să știu dacă e vreun uh, grup de lucru al statelor membre care analizează activitățile de uh, siguranță ale statelor membre în acest domeniu noi nu suntem, nu avem această competență, noi, instituțiile. Și atunci ne întrebăm ce eforturi fac uh, statele membre pentru a discuta diferitele posibile standarde la nivel european. Și o a doua întrebare. E clar că ne concentrăm pe politica față de Statele Unite și cred că e foarte important să procedăm astfel. Dar aș mai întreba ce facem în Uniunea Europeană între statele membre. În textul dumneavoastră vă mai referiți și la faptul că securitatea națională nu este definită, de fapt. Eu înțeleg această excepție ca dându-le statelor membre posibilitatea să facă ce vor atâta timp cât uh, trec sub titlul uh, Siguranță Națională. Și asta poate însemna sfârșitul Uniunii. Până la urmă, se poate întâmpla orice și atunci nu e controlat dacă îi spunem Siguranță Națională. Întrebarea este cum putem controla mai bine aplicarea tratatului atunci când vine vorba de aceste excepții ce țin de siguranța națională. Mulțumesc, Ian. Mario Lorstan. Mulțumesc, un raport foarte important. Sunt într totul de acord cu întrebările puse de Ian și de alții cu privire la acest nivel național. Și eu am senzația că această excepție pentru securitatea națională s-ar putea aplica și în statele noastre membre. Din păcate, fără vreo posibilitate uh, vreunui control, nici din partea vreunui comitet parlamentar, nici din alte părți. Asta e întrebarea, ce am putea face și e urgent. Și un alt lucru, datele colectate de poliție, de exemplu, în trafic, să zicem. Există sisteme automatizate care colectează date din trafic, inclusiv fotografii ale persoanelor din mașini și nu putem controla folosirea acestor date. Poate vor fi folosite pentru altceva. E în interiorul poliției. Deci e o supraveghere indiscriminată. Cum am putea reglementa mai clar aceste elemente? Mulțumesc. Urmează Marie Cristin. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă. Cred că în foarte scurt timp ați reușit să ne faceți un rezumat care să enumere principalele probleme. Eu am uh, și eu o problemă, nu știu dacă Uniunea Europeană poate servi de umbrelă, dar văzând evoluțiile pe care le văd, constat că uh, a facem avansuri pe registrul pasagerilor, pe amprentare, dar nu facem deloc pași înainte pe protecția datelor și nu înțeleg de ce nu putem să lucrăm mai bine împreună, poate și împreună cu Consiliul Europei pe acest subiect ca să facem progrese. Și am fost foarte sensibilă la ultima noastră observație, pentru că cred că ea este esențială. Ținând cont de evoluția tehnologică, aș spune că protecția cetățenilor va fi la îndemâna cetățenilor înșiși. Și eu uh, încerc să fiu uh, prudentă și eficientă și văd că sunt uh, multe probleme Vreau să vă întreb dacă ați uh, avansat uh, propuneri între timp, pentru că din martie anul trecut nu prea am văzut uh, propuneri privind mai ales prevenirea, care mi se pare indispensabilă. Thank you very much, colleagues, and particularly for all your focus. Mulțumesc, dragi colegi, în special pentru toate aceste întrebări. Îmi dau cuvântul raportorului pentru câteva observații finale. Take the paper away. Does? You're okay. Pardon, excusez-moi. Euh, alors... Am să răspund pe scurt. În primul rând, transferurile internaționale de date. Nu există bază legală, asta e problema. Și instrumentele actuale nu ne permit să elaborăm o bază juridică pentru aceste transferuri de date care sunt fie directe, fie prin în intermediul întreprinderilor Uh, aceste schimburi în principal practicate de serviciile secrete americane. Dacă vrem să legalizăm acest tip de transferuri, trebuie să avem un acord internațional în, între Europa și Statele Unite. În al doilea rând, uh, cum să facem ca să ne asigurăm că uh, Conform drepturilor noastre fundamentale, supravegherea rămâne una țintită și nu de masă. Asta este problema fundamentală pe care fiecare dintre noi, fiecare dintre legislațiile naționale o uh, are în vedere și unul dintre răspunsuri, adică felul în care putem să tragem la răspundere actorii publici și uh, privați este uh, cine colectează aceste informații și în ce scop, pentru că în prezent uh, destinatarii acestor informații sunt uh, cutii negre. Trebuie să cerem mai multă transparență în legătură cu utilizarea acestor date. Și cred că proiectul de reglementare va, proiectul de reglement va merge în această direcție. O a treia observație, prezumția de vinovăție. Nu aveam în uh, minte un program de calculator care să uh, cunoască informațiile tuturor. Dar noile tehnici, noile tehnologii permit, așa cum nu s-a mai întâmplat niciodată, colectarea unor uh, game de informații, unor tipuri de informații foarte ample, de la pasageri, de la poliția rutieră și așa mai departe. E vorba, până la urmă, de mii și milioane de oameni care n-au nimic de a face cu un posibil risc uh, terorist. Se, se aruncă acest năvod asupra tuturor și suntem uh, captivi acestei uh, colectări de informații care până la poate să fie uh, legitimă. Toată lumea uh, își dorește o luptă eficientă împotriva terorismului, dar asta nu trebuie să se traducă sau de, dar se traduce printr-o colectare masivă de uh, informații care vizează tot felul de aspecte ale activității noastre. Cum rezolvăm, de asemenea, problema națională și europeană, nu doar transatlantică, trebuie să vedem ce s-a făcut în acest sens pentru asigurarea securității naționale, deci e vorba de activitatea uh, națională. Pot să vă spun că ieri uh, Parlamentul francez a adunat generală Adunarea Națională Franceză a adoptat o hotărâre pe această temă, o hotărâre foarte importantă, pentru că vedem că parlamentele naționale încep să discute această temă și în al doilea rând, este clar că în cadrul uh, legislației naționale trebuie să putem uh, consolida controlul asupra serviciilor secrete, ceea ce am cerut și noi în Franța și se dezbate acum în uh, Parlamentul francez. O ultimă observație în legătură cu conștientizarea publicului, cum să facem ca aceste probleme să nu rămână în discuție la nivelul specialiștilor, ci să Uh, ajungă să fie înțelese de către cele 500 de milioane de europeni, pentru că, până la urmă, e vorba de moștenirea noastră democratică comună. Uh, aici avem o problemă pe care o avem în toate țările europene. Cum transmitem acest mesaj? Cred că dezbaterea publică de-abia începe. Există un număr de asociații, de ONG-uri care au preluat acest subiect și care n ar putea ajuta să um, legitimăm garanții suplimentare care pot fi uh, oferite cetățenilor pe acest uh, subiect. Mulțumim foarte mult, mulțumim pentru prezența astăzi aici. Cred că una dintre întrebările uh, care uh, rămân în aer după această dezbatere este acea uh, inegalitate între drepturile noastre și drepturile americanilor. Este o întrebare uh, care apare în mod recurent în uh, dezbaterile noastre. Vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc și membrilor care au participat la dezbatere și sunt convins că au apreciat uh, prezentarea dumneavoastră.